Bună ziua! Următorul punct de pe ordinea de zi este ora de întrebări adresate Consiliului. Și așa cum s-a procedat și în trecut, vreau să rog pe colegii care vor să participe la această parte a dezbaterii noastre să se așeze mai în fața uh, hemiciclului, pentru că așa putem să discutăm mai bine decât dacă sunteți uh, pierduți undeva în spatele sălii. Și dacă vreți să puneți o întrebare suplimentară, aveți la dispoziție numai 30 de secunde. Prima întrebare este pe tema bunăstării animalelor și dau cuvântul doamnei Malmström rugându-o să răspundă la această primă întrebare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-a cerut să răspund la această întrebare adresată de doamna Marian Harken. Consiliul împărtășește uh, grijile Parlamentului ce privește bunăstarea animalelor și după propunerea Comisiei, în acest sens s-a adoptat multă legislație în domeniu. Președinția suedeză își dorește ca dezbaterea să continue și Știm că, sper că știți, mai bine zis, că bunăstarea animalelor este parte integrantă a politicii agricole comune. Va avea loc de altfel o conferință pe 18 octombrie care va aborda rezultatele um, programelor comunitare pentru îmbunătățirea vieții animalelor. Și vom vedea cât de bine este protejată bunăstarea animalelor în uh, ferme și exploatări agricole și sperăm să obținem un feedback de la consumatori, de la crescătorii de animale și, în general, din toate părțile interesate. Au existat și țări din America Latină care au făcut parte din acest program. De asemenea, la această conferință vom discuta despre felul în care putem să îmbunătățim viața animalelor uh, peste tot în lume și vor fi prezenți uh, participanți de la OMC și de la alte organizații uh, care se ocupă de comerțul cu animale. Rezultatele acestei conferințe vor fi reluate și în concluziile Consiliului atunci când se va evalua Um, um, programul comunitar pentru îmbunătățirea uh, vieții animalelor. Cum spuneam, noi ne-am bazat pe propunerea Comisiei pentru a iniția o nouă lege pentru bunăstarea animalelor. Facem tot ce putem pentru a proteja bunăstarea animalelor în timpul președinției noastre. Doamna Harkin, dacă vreți să puneți o întrebare suplimentară, da, mulțumesc. Doamnă președinte, bună seara, doamnă Malmström. Mă bucur să aud că aveți în continuare în vedere acest subiect și că chiar ați organizat o conferință, ați prevăzut o conferință pe această temă. Pentru că am făcut tot ce am putut uh, să am îmbunătățit sistemul de transport, transport, normele pe care trebuie să le respecte uh, vânătorii și crescătorii de animale. Tot ceea ce vă întreb este uh, are rost să schimbi, să amendeze legislație care funcționează bine de numai 2 ani de zile și vreau să știu dacă există datele științifice necesare pentru a justifica deja o amendare a legilor. Da, doamnă ministru. Așa cum ați spus chiar dumneavoastră, e important să evaluăm ce a fost făcut până acum și să vedem care au fost rezultatele obținute. Adunăm date științifice și la această conferință am invitat și oameni de știință și experți pentru ca ei să ne furnizeze o bază pentru discuții. Și abia după aceea, Consiliul va da un răspuns la comunicarea pe care am primit-o de la Comisie. Atât vă pot spune în acest moment. Dar bineînțeles că așteptăm și avizul Parlamentului European asupra acestei comunicări. Mulțumesc, spune președinta. Mai am două întrebări suplimentare. Mai întâi doamna Măghines și apoi doamna Căli. Doamna Măghines. Mulțumesc, în 30 de secunde. Da, mulțumesc pentru răspuns doamnei uh, reprezentanta Consiliului Eu v-aș ruga să vă gândiți mai ales la transportul cailor, pentru că deocamdată nu cred că s-a făcut mare lucru în acest sens și există multe preocupări. De aceea vă sugerez să existe mai multă atenție acordată bunăstării animalelor în ferme, pentru că exploatanții agricoli fac tot ce pot pentru a respecta aceste standarde ale bunăstării animalelor, dar ei uh, nu o, au veniturile necesare pentru a o face din cauza prăbușirii prețului la alimente. Mulțumesc, domnul Călin. Mulțumesc. Este un subiect foarte controversat în Irlanda și a fost una din cauzele pentru uh, uh votul negativ la tratatul de la Lisabona, pentru că există acest cartel al uh, celor care produc și exportă oi și viței. Și nu știu dacă este bine să se discute acum despre asta, mai uh, ales având în vedere faptul că referendumul are loc pe 2 octombrie în Irlanda. Consiliul. Înțeleg pe deplin îngrijorările deputaților europeni. Nu pot să promit că vom putea să rezolvăm toate aceste chestiuni înainte de referendum, cu cât vom avea mai repede date concrete, cu atât vom putea să facem lucruri mai uh, palpabile, dar haideți să nu dramatizăm situația și să așteptăm dovezile științifice. Mulțumesc. Acum trecem la următoarea întrebare care a fost pusă de doamna Mores cu privire la traficul de copii în Uniunea European are cuvântul doamna ministru. Tak, fru talman. Mulțumesc, doamna președinte. Președinția suedeză este și ea îngrijorată de traficul de copii în scopurile exploatării sexuale sau în alte scopuri. Această formă de sclavagism modern este un, o problemă majoră a Uniunii și a întregii lumi pentru că este și foarte lucrativă. s-a aflat multă vreme pe agenda Uniunii Europene și avem nevoie de măsuri pentru a lupta împotriva acestei încălcări groaznice ale drepturilor fundamentale. Trebuie să luăm mai multe măsuri preventive, să luptăm împotriva crimei organizate internaționale și trebuie să apărăm victimele. Adoptarea și implementarea de legislație mm, precum și de bune practici sunt foarte importante în acest domeniu. Măsurile comune pentru a lupta împotriva traficului uman, eh, traficului de ființe umane a fost adoptată în 1997 și avem și o directivă cadru în acest domeniu. În martie 2009 a Comisia a făcut o nouă propunere de decizie pentru a lupta împotriva acestui tip eh, de trafic și pentru a apăra victimele. mai ales copiii. Copiii au fost menționați eh, ca fiind cei care au cea mai mare nevoie de protecție suplimentară, de exemplu, în cadrul proceselor penale, pentru că sunt victime foarte vulnerabile. Există o propunere în domeniul protecției copilului, e vorba de o, o propunere de decizie în luptă, pe tema luptei împotriva pornografiei și, și uh, exploatării sexuale a copiilor. Ideea este să se creeze un cadru juridic uh, foarte bine consolidat uh, pentru a-i proteja pe copii și pentru a năspri uh, pedepsele pentru astfel de fapte. Mai există protocolul ONU Palama în care se referă la consensul internațional în acest domeniu. Președinția a organizat o conferință ministerială pe 19-20 decembrie, unde se va discuta despre traficul de ființe umane cu participarea Agenției Drepturilor Fundamentale. Acest raport va fi prezentat și Consiliului. Avem de asemenea de gând să abordăm traficul de ființe umane și um, delictele ale căror uh, victime sunt copiii în cadrul programului de la Stockholm. Doamna Head are cuvântul. Mulțumesc, doamnă ministru. Știu că este o temă foarte importantă și noi în uh, Suedia am uh, discutat mult despre acest subiect în ultimii ani. Este o rușine faptul că această conferință care va avea loc pe 19-20 octombrie noi, membrii Parlamentului European, nu vom putea participa pentru că vom fi la plenară la Strasbourg și nu putem să fim și la Strasbourg și la Bruxelles în același timp pentru a participa la această conferință. Păcat, dar asta e viața. Ați menționat exploatarea copiilor și că urma să aibă loc o conferință și pe 20 noiembrie în cadrul grupului uh, guvernamental uh, permanent, dar uh, am auzit că nu se va discuta despre turismul sexual și um, exploatarea copiilor la această conferință. De ce? Vă mulțumesc pentru întrebarea suplimentară. Voi încerca să vă răspund. Îmi pare rău că această conferință de la Bruxelles din octombrie va avea loc în același timp uh, cu plenarea de la Strasbourg. Am organizat-o în acele zile pentru că am vrut să folosim uh, Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de ființe umane. Pentru a vă răspunde de ce nu urma să se discute cealaltă temă la conferința din noiembrie, nu știam acest lucru. Vă voi răspunde după ce vă voi informa. Doamna Lina are cuvântul. Uh, Mulțumesc pentru răspuns și mie îmi pare rău că această conferință din octombrie va avea loc când noi vom fi la Strasbourg, dar vă cer să vă asigurați că pe ordinea de zi a acestei conferințe să se discute și despre Convenția Consiliului Europei împotriva traficului de copii, pentru că unele state membre nu au semnat-o încă și altele care nu au ratificat-o. Este foarte important să ne asigurăm că mm, se dă importanța cuvenită acestei convenții la conferință pentru ca lupta împotriva traficului uh, de uh, copii să devină o realitate. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, doamnă Lin, voi aduce acest lucru la, în atenția organizatorilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și trecem acum la următoarea întrebare din partea doamnei McGuinness pe tema mesajului pentru reuniunea FAO la nivel înalt. Vă rog, doamnă ministru. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, există foarte multe întrebări foarte diferite ce trebuie uh, abordate astăzi. Conferința Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, deci FAO, va avea loc pe 18 noiembrie și printre uh, problemele la ordinea zilei se află și reforma acestei instituții. Ne bazăm pe măsurile adoptate în 2008 și care au fost adoptate de foarte mulți membri ai FAO. Uh, reforma este uh, organizată uh, pe mai multe axe de reflexie. Evaluarea rezultatelor pe viitor care ar putea crește astfel eficiența acestei instituții. Apoi, modul în care se împart resursele de care dispune FAO și care de fapt sunt destul de limitate, resurse umane, dar și birouri descentralizate. De asemenea, se va discuta modul în care se va modifica Carta FAO, modul în care se vor reforma comisiile sale, uh, modul în care va fi abordată pe viitor chestiunea siguranței alimentare. Și apoi mai există și instaurarea unui parteneriat global cu privire la um, alimentație și la modul în care pot fi securizate uh, filierele alimentare. FAO trebuie să devină o organizație de deplin internaționale Pe 16-18 noiembrie, bineînțeles, vom fi reprezentați în cadrul acestei conferințe și vom uh, prezenta un document care reia concluziile Consiliului consacrat siguranței alimentare. Consiliul deja în anul 2008 a recunoscut nevoia unei poziții comune în ceea ce privește criza alimentară și a recunoscut că e nevoie de legături mai strânse între instituții, parteneri, uh, reprezentanți ai organizațiilor, uh, ai ONG-urilor și a societății civile. Toate aceste lucruri se înscriu în cadrul obiectivelor mileniului. Aceste elemente au fost adoptate în iunie 2008. Consiliul, în concluziile sale, salută reforma în curs în cadrul FAO, care se face într-un mod constructiv, și uh, la care participă statele membre. Președinția are obiective politice și anume instaurarea unui sistem administrativ pentru a asigura siguranța filierelor agroalimentare. De asemenea, trebuie să jucăm un rol important, un rol de lider în această conferință. Summitul acesta se referă la viitor, în așa fel încât să avem un sistem clar care să ne permită să facem față provocărilor crizelor alimentare și care să ne permită să ne atingem obiectivele fixate pentru uh, mileniu. Pentru asta e nevoie mai întâi de o reformă a FAO, e nevoie de o îmbunătățire a cooperării în acest domeniu la nivel internațional. Președinția e de părere că summitul acesta va trebui să preia un obiectiv politic clar cu un nou comitet direct sector, cu o nouă structură de conducere, în așa fel încât FAO să aibă un rol pionier. Președinția știe că această conferință trebuie să se orienteze spre viitor și trebuie să instaureze o nouă FAO care să fie eficientă pe viitor și să-și îndeplinească obiectivele legate de obiectivele mileniului. Mulțumesc, până doamna președinte, are cuvântul doamna McGuinness. Apreciez răspunsul dumneavoastră, însă aș dori să știu care este atitudinea uh, președinției suedeze în legătură cu politica agricolă comună. Și insist asupra acestei uh, noțiuni de uh, alimentație globală. Avem o adevărată politică comună în, acest, uh, în Uniunea Europeană și avem o strategie în acest domeniu discussed that in the Council in the light of this particular... Nu am discutat încă acest subiect în această lumină în cadrul președinției. Uh, cu siguranță că politica agricolă comună poate juca un rol pe viitor și poate uh, juca un rol din ce în ce mai important pentru a facilita accesul anumitor țări limitrofe pentru a face parte din piața noastră comună. De asemenea, putem face în așa fel încât să eliminăm crizele alimentare acute. Am făcut deja acest lucru și există rapoarte pozitive în acest sens care vin din partea diferitelor piețe agroalimentare. Iată un element pozitiv. Acum însă trebuie să reflectăm cum anume pe viitor putem să ne adresăm acestei conferințe cu rezultate și cum anume putem să utilizăm posibilitățile viitoare de reformă pentru a ajuta tocmai aceste țări care se vor afla la un moment dat probabil într-o situație similară. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Harkin. Mulțumesc, doamna președinte. Aici vorbim de siguranța alimentară globală, dar eu aș dori să menționez și siguranța alimentară în Uniunea Europeană și cred că aceasta depinde de producția agricolă în Uniunea Europeană. Noi am avut discuții cu doamna Fischer-Boll pe această temă uh, și știm că viitorul uh, politicii agricole comune este uh, un viitor în care e nevoie de reformă. Știu că acest lucru face parte doar uh, în mică măsură de, de, din dezbaterea pe care o avem acum, însă sunt elemente importante pentru că politica agricolă comună are un rol de jucat. Uh, știu că dumneavoastră ați încercat să răspundeți la întrebarea, dar aș dori să știu dacă mai sunt și alte elemente pe care președinția suedeză ne le poate furniza pe marginea acestui subiect. Are cuvântul doamna ministru. Da, mulțumesc doamna președinte. E o discuție complicată și destul de amplă nu se referă doar la conferința FAO în sine, ci merge mai departe. Noi nu avem intenția să lansăm aceste discuții acum. Așteptăm din partea Comisiei să primim o comunicare, un document cu privire la viitorul buget pe care îl vom avea. Așa s-a ajuns la concluzia din summitul uh, din 2007. Uh, Trebuie să vedem care vor fi resursele din buget ce vor fi alocate. Și știm că politica agricolă comună reprezintă o parte importantă a bugetului. Comunicarea a fost, um, încă nu a fost uh, terminată și um, Există zvonul cum că o va fi disponibilă curând. În cazul în care vom avea această uh, comunicare până la sfârșitul președinției noastre, vom încerca să revenim uh, cu detalii suplimentare. Dacă nu, președinția spaniolă la începutul anului viitor va face acest lucru. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trecem acum la întrebarea următoare adresată de doamna Crața cu privire la Pactul de Stabilitate și Dezvoltare. Mulțumesc. Este o întrebare la care aproape am răspuns mai devreme astăzi în cursul dezbaterilor noastre aici. Aici e vorba atât de politică fiscală cât și de ajutor bugetar. Și a fost nevoie de o flexibilizare a acestui pact pentru a evita o criză economică și mai gravă. Însă stabilizarea economiei, situației economice, asta nu, nu înseamnă că criza s-a terminat. De aceea, pe viitor, trebuie să avem, pe de o parte, măsuri pentru redresarea economiei și, pe de altă parte, o atenție uh, specială acordată disciplinei bugetare și politicilor fiscale pentru a respecta termenii Pactului de Stabilitate și Dezvoltare. Iar țările care se află în situația de deficit Um, exagerat, trebuie să fie cu atât mai vigilente. Însă, e nevoie, cum spuneam, de consolidarea acestor bugete fără a neglija nevoile populației. Însă fiecare țară are propriul său plan, propriul său calendar, în ce privește momentul în care pune capăt măsurilor de stimulare și de ajutorare. Măsurile luate de statele membre pentru a lupta împotriva deficitelor există, dar, cum spuneam, nu există un plan armonizat. Fiecare țară acționează în funcție de uh, specificitățile sale naționale. Se discută în continuare și eu sunt convinsă că se va ajunge la o înțelegere, mai ales în cadrul întâlnirilor ECOFIN, pentru că noi ne dorim să garantăm uh, durabilitatea dezvoltării în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru acest răspuns atât de clar și de precis. Vă rog frumos să răspundeți la următoarea întrebare. Anul 2010 ar trebui să fie unul în care se are în vedere o adevărată disciplină bugetară sau se mai poate aștepta? Pentru că deocamdată nu am senzația că măsurile au dat roadele așteptate. Doamna Malmström, da, vă mulțumesc pentru această întrebare, dar este foarte greu să vă dau un răspuns. Până la anul discutăm mai ales despre strategiile de ieșire din criza economică, dar încă o dată statele membre sunt singurele care pot să își dea seama când e momentul prielnic pentru a avea o mai mare disciplină bugetară și când să pună capăt acordarea acestor măsuri de sprijin pentru a face față efectelor crizei Acum credem că a trecut uh, greul din această perioadă de criză, dar deocamdată ea este încă în curs și de aceea trebuie să discutăm despre strategiile de ieșire din această criză și să ne gândim mai ales la categoriile cele mai vulnerabile ale populației, cei care au fost uh, loviți de șomaj, de exemplu. Deci este un pic prea devreme ca să vă pronunț cu privire la ce a spus dumneavoastră. Mulțumesc acum Trecem la următoarea întrebare, cea a domnului Kelly, cu privire la măsuri comunitare de luptă împotriva șomajului. Mulțumesc, doamnă președinte. Consiliul este la e fel de preocupat ca și uh, domnul deputat în legătură cu rezultatul uh, ultimelor rezultate ale Eurobarometrului în legătură cu posibilitatea de a lupta împotriva șomajului prin Fondul pentru Globalizare și Fondul uh, Social European. Considerăm că Fondul Social European, precum și cel de uh, ajustarea la globalizare sunt foarte importante și le trebuie folosite eficient pentru a lupta împotriva șomajului. Aceste două instrumente pot fi folosite eficient pentru a lupta împotriva situației de crize economice și pentru a reduce stomajul, pentru că integrează strategii flexibile pentru a îmbunătăți competitivitatea și a răspunde solicitărilor Asta a spus Consiliul și în concluziile sale din 2008, când am susținut ideea că Fondul Social European trebuie să introducă noi măsuri pentru uh, a promova crearea de locuri de muncă. Ideea este să facem în așa fel încât fondul să funcționeze cât mai eficient pentru a ajuta, a ajuta nu doar victimele uh, crizei economice, cât și victimele globalizării. Este important să subliniem faptul că activitățile acestui fond sunt gestionate de Comisia Europeană, precum și de statele membre. Trebuie să se transmită cetățenilor mesaje în legătură cu activitățile finanțate din aceste fonduri. Este important ca cetățenii să primească aceste mesaje în legătură cu sprijinul oferit de Uniune din aceste fonduri. În 2005, Ehm, Comisia Europeană a lansat o inițiativă în acest sens uh, și cea mai, una dintre cele mai importante măsuri era aceea de a informa publicul în legătură cu modul în care sunt folosite fondurile europene. În ceea ce privește Fondul European de luptă împotriva uh, consecințelor globalizării, și statele membre trebuie să ofere informații. Fondul de ajustare la globalizare a fost creat recent și poate că oamenii nu știu multe despre acest fond tocmai pentru că el este folosit de puțină vreme. Mulțumesc, uh, domnul Kelly. Mulțumesc pentru răspunsul foarte concis. Aș mai avea o întrebare suplimentară. Din câte am înțeles, există opoziții puternice în Consiliu împotriva uh, propunerii de a finanța din Fondul Social European în proporție de 100% în următorii de ani. Dacă această propunere este menținută, poate Consiliul să sugereze alternative pentru a menține, a, ă, a putea promova în continuare Planul European de Reconstrucție Economică. Vă mulțumesc! Da, într-adevăr, am discutat în Consiliu despre aceste lucruri de mai multe ori și punctul de vedere unanim este că pentru a încuraja um, calitatea proiectelor trebuie să se mențină um, necesitatea completării finanțării de la nivel național, dar cunoaștem situația, cunoaștem problemele și am cerut Comisiei uh,

după cum am spus, am cerut uh, Comisiei să ne facă propuneri alternative în legătură cu modul în care putem folosi acest fond social în această situație în care mulți cetățeni își pierd uh, locurile de muncă în întreaga Uniune și sperăm că Comisia ne va face propuneri cât de repede. Dar, bineînțeles, facem și multe alte lucruri pentru a lupta împotriva șomajului și acest lucru este și de responsabilitatea statelor membre, dar există și responsabilitatea colectivă a Uniunii pentru a facilita um, finalizarea pieței interne prin directiva serviciilor care să funcționeze de la 1 ianuarie pentru a lupta împotriva birocrației, pentru a oferi resurse tinerilor pentru um, a se forma cât mai bine sau pentru um, reorientarea profesională. Se, vorbește, se va vorbi mult despre șomaj și la Ecofin în octombrie și ținem cont și de discuțiile din Parlamentul European și din toate um, formațiunile Consiliului. Deci, Fondul Social European este doar un instrument care poate fi folosit pentru a lupta împotriva șomajului și poate fi folosit și el mai bine și putem explica mai bine publicului cum putem folosi mai bine acest fond, dar el este doar un singur element dintr-o gamă de instrumente pe care le avem la dispoziție și le putem folosi pentru a lupta împotriva șomajului. Mulțumim. Urmează o întrebare a domnului Posolt în legătură cu <laughs> informațiile privind Cecenia. Are cuvântul doamna ministru. Mulțumesc, doamna președinte. Imediat ce am fost informată de asasinarea doamnei Natalia Estemirova, am prezentat o declarație din partea Consiliului cu privire la faptul că regretăm acest trist eveniment. Am prezentat de asemenea și condolianțe familiei dumisale. Am cerut autorităților uh, din Rusia să uh, organizeze repede uh, o anchetă în așa fel încât vinovații să fie găsiți și pedepsiți. Apoi, situația din Cecenia este una importantă. Trebuie să atragem atenția asupra faptului că drepturile omului trebuie să fie respectate. Apoi trebuie să vedem care este și situația celor care militează în favoarea drepturilor omului. Am cerut autorităților rusești să acționeze în așa fel încât să protejeze aceste persoane, acești militanți. Acum, Ideea de a deschide un birou în Cecenia, e bine, pot să vă spun că noi suntem deja prezenți în Cecenia. Există diplomații europeni care se deplasează în mod repetat în Cecenia. Și acum, ce pot să vă spun este că, într-adevăr, da, aveți dreptate, suntem neliniștiți. Uh, în privința situației de pe teren. Însă, deocamdată, considerăm că nu e nevoie de, a, a, nu e nevoie de un astfel de birou permanent UE uh, în Cecenia. Vom monitoriza de aproape modul în care se respectă drepturile omului, în care se respectă principiile democratice și în momentul în care va fi necesar, vom interveni. Mulțumesc, spune doamna președinte, are cuvântul domnul Posselt. Mulțumesc, doamna președinte. Este cel mai, bun, cel mai bun răspuns pe care l-am primit din partea Consiliului pe marginea acestui subiect. Însă, dacă îmi permiteți o întrebare suplimentară, aș dori să știu dacă Consiliul, pe durata președinției suedeze, va analiza încă o dată această chestiune, pentru că autoritățile rusești anunță o serie întreagă de schimbări. Însă, nu știm exact care vor fi consecințele unor astfel de schimbări. Înainte de a negocia un acord, cred că ar fi bine să avem posibilitatea de a fi informați, în așa fel încât să putem cere um, un, o dezbatere urgentă în cazul în care acest lucru este necesar. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Malmström. Mulțumesc domnule Posselt, pentru aceste cuvinte extrem de amabile. Bineînțeles că în dialogul nostru cu Rusia, subiectul revine în mod repetat pe, la masa de discuții și e un subiect care va fi abordat în momentul în care, în această toamnă, mă vom avea discuții cu interlocutorii noștri din Rusia. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Trecem acum la întrebarea următoare din partea domnului Șuntis cu privire la autorizare din partea guvernului turc pentru prospectarea de hidrocarburi în zone economice exclusive ale unor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

Ciprului suveranitatea asupra acestei zone economice exclusive. Mulțumesc! Consiliul și Comisia urmăresc foarte îndeaproape această situație și în negocierile cu Turcia reluăm discuția cu privire la relațiile de bună vecinătate. În luna noiembrie va avea loc o nouă întâlnire dintre Troică și Turcia și nu pot decât să îi spun domnului deputat că uh, ne vom asigura că o asemenea situație nu se va mai repeta. În toate propunerile făcute de Consiliu se evaluează uh, ceea ce a făcut uh, Turcia și, în general, în Consiliu hotărâm în uh, consens. Acum trecem la întrebarea domnului Liam Elor despre politica Uniunii Europene în Birmania. Fru talman, jag ska bara få fram rätt papper. Ehm, Dar da, trebuie mai întâi să-mi găsesc documentul, spune doamna ministru. Domnule Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană a urmărit îndeaproape situația doamnei Aung San Suu Kyi, care a fost uh, deținută, a fost aruncată în închisoare uh, încă din anul 1990 și am cerut autorităților din Birmania să o elibereze pe uh, doamna Aung San Suu Kyi. Anumite măsuri au fost luate. În luna august, Uniunea Europeană a condamnat Uh, sentința pronunțată împotriva doamnei Aung San Suu Kyi. Autoritățile birmanese au primit o invitație pentru a respecta uh, procedura de, uh, procedurile juridice care sunt prevăzute atât în dreptul birmanesc cât și în dreptul internațional. Domnul Solana, înaltul reprezentant al Uniunii Europene, a adresat o, o întrebare în acest sens în uh, forumul ASEAN și a adresat de asemenea și o astfel de întrebare la conferința ministrilor din luna iulie. La această conferință au fost prezenți și reprezentați din partea autorităților birmaneze. Astfel de întrebări au fost, deci, adresate. Uh, Birmania, Statele Unite, China, Uniunea Europeană, cu toți eram de acord asupra faptului că doamna Aung San Suu Kyi trebuia să fie eliberată. Klaus Andmino este trimisul special care acționează pe teren uh, din partea Consiliului Națiunilor Unite, care se consacră deci acestui dosar. Noi încercăm să colaborăm cu partenerii noștri din Asia. Autoritățile birmaneze până în prezent au neglijat toate aceste măsuri, le-au ignorat, însă ele au fost condamnate din, de foarte multe um, instituții, de către Secretarul General al Națiunilor Unite, Secretarul General al ASEAN, tot toate aceste personalități au condamnat lipsa de răspuns din partea Birmaniei. Având în vedere această lipsă de răspuns, Uniunea Europeană va lua măsuri suplimentare împotriva Birmaniei. Alte persoane implicate în sistemul judiciar, uh, în procedura care o vizează pe doamna Aung San Suu Kyi, de asemenea, nu pot să se deplaseze. Le-au fost înghețate uh, bunurile și uh, averile. Există o adevărată restrângere a dreptului de liberă circulație. Um, junta militară este cea care exercită un control strict asupra puterii judiciare din această țară. Pe 13 august au avut loc evenimente care sunt strâns legate de uh, rezoluția adoptată de către Parlamentul European. Este clar că măsuri specifice trebuie să fie luate în cadrul comunității internaționale și este clar că e nevoie de parteneriate uh, cu uh, țările din Asia pentru a obține o eliberare fără condiții a doamnei Aung San Suu Kyi și a altor prizonieri politici. E nevoie de un proces de reconciliere și, în final, junta militară trebuie să poată să acționeze, dar într-un mod credibil. Mulțumesc, are cuvântul domnul Elward. Mulțumesc, doamnei ministru, pentru aceste explicații. Aș dori să vă întreb totuși, care sunt acțiunile pe care Uniunea Europeană le-a luat sau le va lua pentru a-i ajuta pe sutele de refugiați care se află la frontiera cu cu China. Uh, nu uitați că printre aceștia se află și reprezentanța minorităților. Are cuvântul doamna ministru. Îmi pare foarte rău. Uh, din păcate nu vă pot răspunde acum la această întrebare, dar voi reveni către dumneavoastră cu un răspuns. Ulterior. Mulțumesc, spune doamna președinte. Putem să trecem acum la întrebarea următoare și anume aceea adresată de domnul Crowley cu privire la relațiile UE-Statele Unite. Eh, eh, Mulțumesc domnului Brian Crowley pentru întrebarea dumnealui. Considerăm că relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii sunt deosebit de importante. Sunt o piatră de temelie a politicii noastre externe și se bazează pe valorile noastre comune de democrație, de respect a drepturilor omului și de dorință de a ne dezvolta economia. Suntem convinși că trebuie să continuăm această cooperare și este un moment în care ne putem aștepta la noi rezultate în relațiile transatlantice. Sunt multe domenii în care noi uh, cooperăm foarte strâns cu partenerii noștri americani pentru a avea parteneriate strategice și a obține rezultate tangibile. Avem cooperare în mai multe domenii, Afganistanul, Pakistanul, procesul de pace din Orientul um, Mijlociu, Rusia și așa mai departe. Cooperăm pentru gestionarea crizei economice și sunt bucuroasă de faptul că Statele Unite ale Americii uh, s-au implicat în uh, misiunea trimisă în Kosovo. De asemenea, ei vor participa la conferința de la Copenhaga, care va avea loc în curând, și administrația americană și-a luat angajamentul în mod deschis și clar pentru prima oară pentru a face ceva împotriva, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Ne dorim ca aceste relații să continue pe termen lung. Este foarte important pentru noi ca această cooperare să treacă la o fază uh, superioară. De exemplu, forumul um, um, european-american pe chestiuni de energie poate fi o asemenea ilustrare a unei faze superioare. O altă chestiune importantă este cum să facem față acestei crize economice și financiare. Cu toții suntem vulnerabili și piețele financiare au arătat cât erau de vulnerabile și suntem interdependenți. E clar că avem nevoie ca această criză să ajungă la un final. Până în anul 2010 trebuie să reușim să atingem aceste obiective ambițioase, pentru că nu putem să luptăm împotriva protecționismului dacă nu colaborăm. Asemenea, chestiuni au fost uh, discutate și vor mai fi discutate la summiturile G20. Avem o cooperare de asemenea aprofundată pe chestiuni juridice pentru a putea face să dialogueze mai bun, bine cadrele noastre legislative. De asemenea, un alt domeniu de cooperare a fost cu privire la primirea deținuților eliberați de la Guantanamo Bay. Iar în ce privește lupta împotriva proliferării um, armelor nucleare, credem că administrația președintelui Obama deja s-a arătat deschisă um, inițiativelor noastre. Se vor face noi progrese în ce privește ratificarea acestui uh, tratat de luptă împotriva proliferării. Sperăm de asemenea să obținem un tratat pentru uh, interzicerea producerii de materiale radioactive care pot fi folosite la fabricarea de uh, arme nucleare. Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii sunt de asemenea cei mai mari donatori de ajutor direct și putem să discutăm ca să ne coordonăm și mai bine eforturile în acest sens. Avem întâlniri cu reprezentanții Congresului American și de fiecare dată profităm de aceste întruniri pentru a discuta la cel mai înalt nivel chestiunile care reprezintă un interes comun pentru noi și, bineînțeles, că așteptăm următorul forum Uniunea Europeană Statele Unitele Americii. Domnul Brian Crowley acum are cuvântul. Mulțumesc. Îți mulțumesc, uh, Cecilia, mă scuz. Mulțumesc, doamnei ministru. Îmi pare foarte bine să te văd din nou aici. Cred că Principalele chestiuni care ar putea să facă obiectul cooperării mai restrânse sunt lupta împotriva proliferării și uh, lupta pentru gestionarea crizei financiare. Summitul Uniunea Europeană-SUA uh, uh, va avea loc în curând și ar fi bine să avem o poziție unită pentru că în ce privește reglementările financiare, de exemplu, avem pe de o parte poziția Franței și a celor care sunt de acord cu ea și poziția celorlalți, mai ales poziția Marii Britanii, pentru știm că Gordon Brown este cu totul împotriva acestor um, reglementări. Mulțumesc, doamna ministru. Chiar în această dimineață am avut o dezbatere despre pregătirea summitului G20 și știu că s-a discutat mult despre asta în presă, dar vă rog să mă credeți, avem o adevărată coordonare și dorință de a um, face ca pozițiile să coincidă în sânul Uniunii Europene. Vrem să vorbim cu, o, cu o singură voce la Pittsburgh. Uniunea Europeană va fi unită. Și ultimele reglaje, ca să spun așa, se vor face până mâine. Împreună cu ajutorul comisiei, mai ales a domnului comisar Almunia, am ajuns la acest uh, stadiu în care suntem cu adevărat uniți. Vom avea o soluție europeană, pe aceasta vom propune și aceasta va fi discutată. Și vom încerca să ne înțelegem cât mai bine cu putință cu administrația americană. În ce privește lupta împotriva proliferării, ne bucurăm că a reapărut pe ordinea de zi a discuțiilor cu partenerii noștri americani și spuneam că președintele Obama a adoptat o poziție clară. Noi vom încerca să avansăm, dar nu vă pot spune cât de mult va dura. Este pe ordinea de zi și ne dorim să se facă progrese și sperăm că și partenerii noștri americani împărtășesc această dorință. Mulțumesc! Domnul Peleche dorește să pună o întrebare suplimentară. Mulțumesc, doamnă președinte, domnă ministru. Aș vrea să vă întreb. În ce privește triunghiul SUA, statele, um, Uniunea Europeană, Rusia, știu că deja s-au început negocieri în ce privește dezarmarea nucleară. Cum ați putea să vă aduceți o contribuție mai uh, importantă pentru uh, aceste negocieri care, bineînțeles, au, uh, sunt esențiale pentru viitorul nostru a tuturor, doamna ministru. Da, este cu adevărat un pas de uriaș că acum aceste două țări s-au așezat la aceeași masă pentru a discuta despre ceva atât de important pentru a garanta viitorul planetei. Știu că în luna martie 2010 va avea loc un summit și Uniunea Europeană va fi prezentă, astfel încât să vedem cum putem contribui la continuarea acestor discuții. Doamna Wallace, Mulțumesc. Timpul acordat întrebărilor Consiliului uh, uh, este până la orele 19 și știu că doamna uh, ministru trebuie să plece. Următoarelor întrebări se va răspunde în scris. Vă mulțumesc pentru participare. Acum se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Următoarea sesiune are loc mâine, începând de la orele 9 până la orele 13 și apoi de la orele 15 până la orele 17.